Dragi colegi, începem și începem cu un vot de încercare. Vă rog frumos să vă pregătiți pentru a face un vot de încercare. Vă rog să luați loc, să nu mai discutați, pentru că avem acest vot. What kind of question you propose? Are you ready for holidays? Ce ne propuneți? Sunteți gata pentru vacanță? Asta este întrebarea. Am deschis votul. Uh, Dear colleagues, please stop, stop talking. I'm sorry to be unpolite. Dragi colegi, vă rog frumos, dați puțin dovadă de politețe. Vă rog să răspundeți la întrebarea pe care v-am pus-o. Votul s-a închis. Am închis votul, deci vreau să vă spun că am făcut o mică modificare la ordinea votării. Prima dată, afacerile de familie în Europa. Angelica Nibler ne-a cerut asta pentru că trebuie să plece. În fine, am schimbat ordinea punctelor de pe ordinea de zi, nu cred că asta e o problemă. Deci începem cu aceste afaceri familiale în Europa, Family Businesses in Europe, doamna Angelica Nibler, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Nu vreau să întârziu votul, însă profit de ocazie pentru a mă adresa tuturor raportorilor din umbră. Vreau să le mulțumesc pentru că am cooperat foarte bine pe acest raport, chiar foarte bine. S-au depus multe amendamente și toate, de fapt, mergeau în aceeași direcție. Așadar, vom trimite un semnal puternic când vom vota, un semnal către aceste afaceri familiale în Europa, încă o dată mulțumim tuturor care s-au implicat, care au lucrat pe amendamentele de compromis. Vreau să spun că toată lumea, chiar toată lumea a dat, acest, a dat dovadă de acest spirit de compromis și am reușit să rezolvăm și punctele spinoase. Vreau să vă spun că va exista un amendament oral, amendamentul la 89, vreau să vă spun asta. Doamna președinte, înainte de a vota acel amendament, vă rog să-mi permiteți să îl menționez. Compromisul, amendamentul de compromis 1, cine este pentru? Se adoptă. Amendamentul de compromis 2, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 67, 75 și 79, cine este pentru? Abțineri, se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă. 69. 68 falls. 69. I ask you about La 69. 69. Vă rog, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amplă 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 72, 71, 73, 74. De 71 la 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 se adoptă. Amendamentul 77. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 78. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 96. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 97 pentru, împotrivă. Nu este clar. Vom uh, verifica la 97. Deci... The vote is closed. One PP too many. Uh, sorry, uh, one PPP too many. Avem un vot de la populari în plus. Ok, acum am închis votul și este respins. Nouăzeci Doamna Nibler, amendament oral. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Amendament oral, dacă îmi permiteți, din partea mea, în ceea ce privește 98 -ul. The beneficiaries of all existing instruments for SMEs and or entrepreneurs, in particular COSME, to, und jetzt kommt die Ergänzung Mid-Cap, Ergänzung zu Ende Family Businesses. Danke. Uh, my question is, um, uh, is an, uh... Întrebarea este dacă cineva se opune acestui amendament. Vă rog să vă ridicați în picioare. Nimeni nu se opune. Votăm la 98 cu amendament oral acum pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 137 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100 pentru. Împotrivă. Verificăm. La 100. The vote is closed. Accepted. One... Se adoptă. 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 112, 116. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Deci, în bloc 112 și 116 am închis votul și se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 115 pentru împotriva abțineri se adoptă. 110 pentru împotriva abțineri respins. 117 pentru Împotriva abțineri adoptat 120 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 122 pentru. Împotriva abțineri se adoptă 124 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Emplă 9 pentru împotrivă, abțineri adoptată, amplă 22 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, de asemenea 134 pentru, împotrivă, abțineri respins, 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 138 pentru, împotrivă, abțineri respins, 141 pentru, împotrivă, abțineri, abțineri, respins, 142 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 143 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 144 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 145 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 147 pentru, împotrivă, Mă scuzați, cred că vom verifica la 147. Votul s-a închis și se adoptă. Nu, nu ați ridicat mâna. Nu s-a văzut clar, deci vă rog frumos ridicați mâna. 149 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, Abținer se adoptă. Empla 3. Mă scuzați, spune președintele, prima parte. Prima parte la Empla 3. Cine pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu, no, respinge. Haideți să verificăm partea a doua la Ample 3, partea a doua. Votul s-a închis și se adoptă. Compromisul 9 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 10 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 183 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 189 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 189. Verificare. Votul s-a închis și se respinge compromisul 12 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, FEM 1 pentru, împotrivă, abțineri respins, FEM 11 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, FEM 13 pentru împotrivă, Mm, vom verifica FEM 13. Se adoptă compromisul 13 pentru împotriva abțineri. Se adoptă amendamentul 190 pentru împotriva abțineri. Respins. 196 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 210 pentru împotrivă, abțineri, nu, vom verifica la 210. Votul uh, a fost închis. A fost respins acest uh, vot. Compromisul 15 pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 16 pentru abțineri se adoptă. Compromisul... Amendamentul 7. Verificăm la 7. Votul s-a închis. se adoptă. Cineva s-a răzgândit? Am văzut. Am văzut pentru că înainte era 50-50 și acum situația s-a lămurit. Mm, să știți că sunt atent. Nu, amendamentul 8, așa, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru Împotriva abțineri se adoptă 24, 25 împreună pentru. Împotriva. Probabil respins, dar haideți să verificăm. 24, 25. Vot de verificare, așadar. Am închis votul. Și este respins la 32 la 26, 23. Amendamentul pentru împotriva nu, nu votea nimeni. Încă o dată, o luăm de la capăt. Amendamentul 23 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Bun. Vom verifica la 26, dacă nu vă e cu supărare, pentru că n-a fost clar. Votul s-a închis. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a închis și se adoptă 36 pentru, împotrivă, încă o dată, 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 40 pentru, împotriva, abțineri, respins. 42 pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, respins amplă G pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amplă N pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 16, amplă, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amplă 17, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27, pentru, împotriva, abțineri, verificăm 27. Votul s-a închis. opt. Pentru împotrivă. Abțineri. Respins. Vom verifica. La 28. Mă scuzați, spune președintele. Am închis votul la 28. Respins. Ah. știam noi. Fem de pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a închis. Și este respins, Dumnezeule. Fem E. Pentru împotriva abținerii, respins. G. Pentru împotriva abțineri. G, G de la George. Verificăm. Avem un vot supranumerar. Bun, acum am închis votul și se adoptă H. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă I pentru, împotrivă, abțineri, respins, K pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Pare rău. Verificăm ca. Votul s-a închis. Spins. FEM 5 pentru împotrivă. Abțineri adoptat. 10 pentru împotrivă. Abțineri respins. 19 pentru împotrivă abțineri respins. Vot electronic final. Vot cu apel nominal aproape. Am deschis votul. Un popular european în plus. Poate că chiar Angelica Nibler este în plus. Votul s-a închis. 48 la 5, felicitări, bravo! Bravo, Angelica! Următorul punct. Money, money, money, money, money. ok. Uh, the next is on the... Următorul punct pe ordinea noastră de zi este economia albastră al colegului nostru Ferreira. Haideți să începem. Amendament de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 6, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 78, amendamentul 78, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 78. Votul s-a închis la 78. Respins. Compromisul 7 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 93. Pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm la 93. Verificăm 93. Votul s-a închis. Se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 121 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 121. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 14 pentru,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 Mulțumesc, domnule președinte. Există aici o neînțelegere, între timp am putut-o clarifica. Prin urmare, vă solicit ca amendamentul oral să fie ignorat. Deci nu ținem cont de el. Ajunge să votăm doar compromisul fără amendament oral. E apoi, la 154, Uh, acesta nu mai este acoperit de amendamentul de compromis, a trebuit așadar uh, votat uh, ca modificare a amendamentului oral. Domnul președinte, dacă avem un efect pozitiv al amendamentului de compromis 12, vom vota și amendamentul 154, să înțeleg. Bun. Amendamentul de compromis 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 154. Pentru? Împotrivă. Respins. Dar verificăm. Verificăm. Pentru că este important. 154. Votăm. Votul s-a închis. Respins. În mod clar. Dar trebuia verificat. Apoi, amendamentul 156 pentru Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 157 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm. 157. Votul s-a închis. Se adoptă 158 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 159 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 162 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 166 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 167 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a fost foarte clar. Haideți să verificăm 169. Nu a fost foarte clar. Deci 169. Respins. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri. Nu, pe două părți. Prima parte, la 179 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 181. Votul s-a închis. Respins. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 183 pentru îmi cer scuze, spune domnul președinte, prima parte, prima parte de la 183, uh, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 184 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 187 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. Verificăm 187. Se adoptă. 185. O secundă, spune domnul președinte. 187 se adoptă. 188 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 189 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm la 189. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Comisul 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul, compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 195, cea de-a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. 203 pentru, împotrivă, <coughs> abțineri, se adoptă. 206 pentru, împotrivă, Abțineri. Respins. Amendament de compromis 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 212 pentru. Împotrivă. Haideți să verificăm 212. Verificăm 212. Uh, votul s-a închis. Se adoptă. 213 pentru împotrivă, abțineri, respins, 214 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 214. Votul s-a închis. Uh, un vot prea mult uh, uh, din partea PPE. Acum e în regulă. Votul s-a închis. Respins. 215 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 216 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 217 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 218 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 220 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm 220 și 2. Votul s-a închis. Din nou vot prea mult din partea PP-ului. Votul s-a închis. Se adoptă 223 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 223. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 10 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respinsă. Cea de-a doua parte. Pentru. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 15 pentru,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 Amendamentul compromis 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 37. Verificăm 37. Votul s-a uh, închis. Respins. Amendamentul compromis 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm, bun, la 43. Verificăm. 43. Votul s-a închis. Se adoptă 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 45 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 46 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 46 46. Votul s-a închis. Respins. 47 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm 48. 48. Votul s-a închis. Se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul de compromis 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Amendamentul 1.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 Ampl 11 pentru împotrivă. Verificăm. Haideți să verificăm. Ampl 11. Votul s-a închis. Respins. Ampl 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, pentru că nu ridicați mâinile. Îmi pare rău. Vot electronic, Ample 18. Votul s-a închis. Se adoptă Ample 22 pentru, împotrivă abține. Se adoptă Ample 23 pentru, împotrivă verificăm. M23. Votul s-a închis. Se adoptă împreună două amendamente 26-27 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă 9 peș pentru, împotrivă, verificăm. 9 de la peș. Verificăm. Votul s-a închis. Se adoptă. Peș 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Peș 30 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Pești 31 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Pești 33 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Pești 39 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Pești 43 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 43 pești Verificăm. Votul s-a închis. Respins. Vot electronic acum pentru vot final. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Felicitări colegului nostru Ferreira. 49 de voturi pentru, 8 împotrivă. Felicitări, stimate coleg. Trecem acum la soluțiile de interoperabilitate pentru administrațiile, afacerile și cetățenii europeni. Interoperabilitatea ca mijloc pentru modernizarea sectorului public. Raportor este colegul nostru, domnul Zorinio. Compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 11. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 68 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 71 pentru, împotriva abțineri, verificare electronică la 71. S-a închis votul. Se adoptă 72 pentru, împotriva abține, se adoptă 27 IMCO pentru, împotrivă abțineri se adoptă 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendament 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 73 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 75 pentru, împotriva abțineri Împotriva, încă o dată, abțineri. Haideți să verificăm electronic la amendamentul 75. S-a închis votul. Se adoptă. Compromis 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 77 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 78 pentru, împotriva abțineri se adoptă, IMCO 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 79 pentru, împotriva abțineri se adoptă, IMCO 36 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic la IMCO 36. Am deschis votul. Vot închis. Respins. Compromis 13 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 39 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromis 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromis 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 40 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament 88 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament 89 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 pentru, împotrivă, abțineri, uh, cred că e acceptat, dar haideți să verificăm electronic. Am închis votul. Ah, respins. 93 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromis 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 42. Pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 19 pentru. împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 20 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Compromis 21 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri. Verificare electronică la 126. închis votul. Se respinge. Compromis 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 133 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 133. Am închis votul. Se respinge. IMCO 50 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 51 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 52, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 134, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 136, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, verificare electronică la amendamentul 137. Am închis votul. Se respinge. 138 pentru, împotrivă, verificare electronică la 138. Am închis votul. Se respinge. IMCO 55 pentru. Împotrivă. Abțineți. Se respinge. Amendament 31 pentru. Împotrivă. Abțineți. Se respinge. Amendament 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se, respinge. se adoptă. Compromis 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 3, pentru, împotrivă. Verificare electronică la IMCO 3. Am închis votul și se adoptă. IMCO 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendament 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35, a, compromis 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 4 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 44 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la amendamentul 45. Am închis votul. 46. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 47. Pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la amendamentul 47. Am închis votul se adoptă. IMCO 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă, cred, dar haideți să verificăm electronic la amendamentul 9. Au închis votul? Da, se adoptă. IMCO 14 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendament 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 49 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromis 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 57, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 20, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 63, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 21, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final, vot electronic. Rol cu, uh, vot cu apel nominal pentru întregul raport. S-a închis votul. 55 pentru, două voturi împotrivă. Felicitări, stimate coleg Zorinio, pentru acest raport. Și, în fine, dar nu în cele din urmă, bugetul 2016, mandat pentru negocierile tripartite. Raportor Andrin Van Osiut. Good pronunciation? Yeah. Sorry for, for poor pronunciation probably. I don't know. Sorry about that. <clears throat> Let us go with our voting. Compromise one, in favor. Again. Compromisul pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 9, pentru împotrivă, abțineri. Verificăm la 9, vă rog. Amendamentul 9. Votul s-a închis. Acceptat. Compromisul 4. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 3. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Pentru împotriva abțineri respins. Amendamentul 21 pentru, împotriva, abține, respins. Compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 34, amendamentul 34 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 36. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 41. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri și se adoptă. Da, verificăm, nicio problemă. Compromisul 9 îl vom verifica. Votul s-a închis și se adoptă 46 pentru împotriva, abțineri respins, 47 pentru împotriva, abțineri adoptat, 48 pentru împotriva, verificăm la 48, verificăm 48, Haideți să vedem. S-a închis votul. Vedeți. Vedeți că se adoptă. Bun. Compromisul 10 pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 52 pentru, împotriva abțineri adoptat. 54 pentru, împotriva abțineri respins. 55 pentru, împotriva și se adoptă. Vot electronic. Votăm întregul raport cu un vot final. Am deschis votul. Votul s-a închis. Și rezultatul este extraordinar de bun. 48 la 2, 6 abțineri. Felicitări, doamna Annelin Van Bosut. Vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi pare rău, dar am terminat cu votarea. Mm, o veste proastă sau o veste bună, foarte bună. Excellent news. Yeah. We would like to continue with the next point in Continuăm acum următorul punct de pe ordinea de zi, care este prioritățile ITRE pe bugetul 2016, schimb de vederi cu José Manuel Fernandez raportor general pentru bugetul 2016, colegul nostru de la Comisia Bugete. Dragi colegi, dacă îmi permiteți să părăsiți sala fără a face prea mult uh, zgomot, vă rog frumos. No, but he's a bit late. Okay.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 colleagues. Dear friend Miriam, Miriam. Miriam, draga mea, te rog frumos să iei loc. Și vreau să loc și pe ceilalți colegi să ia loc și să începem lucrările. Vreau să vă reamintesc încă o dată că suntem la punctul 8 de pe ordinea de zi, prioritățile ITRE în bugetul 2016, schimb de vederi cu domnul Fernandes, raportor general pentru bugetul 2016. Bun venit, dragă colega, în comisia noastră. Nu este ceva neobișnuit prezența ta aici, nu-i așa? Însă vreau să reamintesc că votul privind poziția ITRE pe mandatul la trialog a avut loc acum de dimineață. Deci suntem după această etapă Doamna raportor, pe raportul respectiv este aici, în sală. Vreau să subliniez importanța raportului anual care vizează prioritățile pentru bugetul 2016, pentru că, iată, astfel se iau decizii hotărătoare în ceea ce privește competitivitatea economiei noastre, IMM-uri, inovare, TIC, telecom, pachetul telecom și, bineînțeles, energia. Iată, toate astea sunt importante pentru competitivitatea economiei noastre și bine să avem și strategii de ieșire din criză. Foarte important, așadar, și, bineînțeles, o economie competitivă. Avem vreo 30-40 de minute la dispoziție pentru prezentarea aceasta și atunci îl rog pe colegul Fernandes domnul raportor să prezinte prioritățile Parlamentului UE în bugetul uh, pe 2016. Vă rog frumos! Mulțumesc! O să vorbesc limba franceză Liniile orientative au fost deja adoptate la plenară în martie 2015 pentru bugetul 2016. Reamintesc cele trei uh, aspecte, ocupare, întreprinderi, IMM-uri mai cu seamă și spirit întreprinzător. Bun, aceste priorități au o consecință asupra programului și mai cu seamă asupra rubricii 1A. Nu uităm, solidaritatea internă și externă, politica de coeziune este foarte importantă pentru solidaritatea pe plan intern, însă să nu uităm că politica de coeziune este importantă și în domeniul cercetării, a creșterii economice inteligente și pentru ocuparea forței de muncă. Solidaritatea externă, nu putem uita ce se întâmplă în afara Europei și atunci rubricile 3 și 4 sunt importante securitatea, migrația, alte preocupări. Asta sunt principii. Consiliul, Comisia își vor uh, respecta angajamentele. Comisia și Consiliul vor respecta, așadar, cadrul financiar multianual. Asta trebuie să se întâmple. Consiliul însă deseori uite că avem acest nou cadru financiar multianual unde am reușit să impunem flexibilitatea, unde am reușit, de pildă, să degajăm o marjă globală pentru acele resturi sau marje neutilizate din anii trecuți. Sunt lucruri pe care Consiliul le respingea, aceste resturi, pentru a le include în EPSI, în sfârșit, am reușit să impunem această utilizare. Este una dintre noutăți, articolul 14 din uh, cadrul respectiv. Și atunci, ce nu s-a utilizat? Marjele neutilizate într-un an pot fi incluse într-un capitol marjă globală, care apoi uh, poate să servească pentru diverse politici în vederea creșterii, în vederea ocupării, deci o flexibilitate pe care dorim să o, o folosim și atunci când s-a adoptat cadrul financiar uh, multianual, am obținut ceea ce am cerut, și anume flexibilitatea. Și asta se reflectă și în regulamentul respectiv. Avem și alte instrumente de flexibilitate, bineînțeles. Dar, de fapt, prima regulă este să plătești ceea ce datorezi poate să pară ridicol, dar este foarte simplu. Angajamentele trebuie să se traducă apoi în plăți. Iar logica este aceasta și atunci am făcut un plan de plăți, am eșalonat pentru a reduce acele, acel volum de facturi neonorate, backlog, și am zis că să nu avem mai mult de 2 miliarde de facturi volum, fracturi neplătite pe 2015 în uh, bugetul 2007-2013. Bineînțeles că acest buget va fi impactat uh, de bugetul pentru EFSI. Am încercat totuși ca pentru Connecting Europe Facility și pentru Orizont 2020 să reducem uh, acest impact un miliard în loc de 6 miliarde de reduceri care ne-au fost solicitate Calendarul. 21 iunie, adoptarea raportului la Comisia Buget. Apoi, raportul mandat pentru trialog va fi discutat în plenară în iulie, 3 septembrie, data de depunere a amendamentelor bugetare. 15 septembrie, avize pentru plenara din octombrie, sfârșitul septembrie, voturile amendamentelor începutul octombrie rezoluție, octombrie a doua plenară uh, votul. Foarte pe scurt. Ce privește proiectul de buget a Comisiei, prezentat pe 27 mai, reamintesc bineînțeles că și Consiliul se va aplica asupra acestui proiect de buget și cât privește ITRE speță, vreau să reamintesc că angajamentele pentru COSME au fost uh, reduse cu 4,8% față de 2015 la angajamente, iar la angajamente Orizont 2020 o reducere cu 1,9%, dar asta se va modifica pentru că în acordul final s-au redus aceste reduceri preconizate la Orizont 2020. Însă la plăți, Orizont 2020, avem o creștere cu 11,6% adică 1 miliard de euro. Și atunci e important să avem aceste plăți pentru a avea bani suficienți la angajamente, de asemenea, ceea ce privește agențiile. Bugetele au fost mărite după cum uh, s-a făcut și în anii trecuți, prin compromisul pe care îl cunoaște, ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare, marja a dispoziție este una redusă, ea a fost și mai mult redusă prin acordul pe FC, pentru că s-au folosit marjele acelea pentru a reduce impactul negativ asupra Orizont 2020. Bineînțeles că proiectele pilot și acțiunile investitoare au această limită maximă, plafon de 140 de milioane pentru toate. 100 milioane pentru acțiunile pregătitoare și 40 de milioane pentru proiectele pilot, în total. În general, per ansamblu, nu stăm prost, însă, bineînțeles că e un compromis. Noi ne vom continua lucrările și ne vom continua Uh, munca pe care o avem, munca bugetară, de a încerca să minimizăm impactul negativ al acestor reduceri asupra orizontului 2020 și asupra uh, facilității de conectare a Europei. Acest exercițiu este repetat în fiecare an. Avem fondul de garanții și aș dori să am sprijinul dumneavoastră și angajamentul comisiei dumneavoastră în acest sens, ca să vedem ce trebuie să facem în fiecare an și cum să ne poziționăm pentru a proteja, pentru a promova aceste două programe, facilitatea și respectiv Orizont 2020, pentru că am reușit să avem un miliard în plus pentru aceste programe. Dar nu s-a terminat aici povestea, pentru că am spus din capul locului, Comisia a, a uitat de multe ori și, și, și Consiliul, pare să uită ori acest exercițiu iar Consiliul uită în permanență această flexibilitate bugetară care este consfințită în acordul interinstituțional. Pentru că putem să scădem sau să creștem cu 10% pe fiecare program, avem acest drept și atunci noi ne vom lupta în, lupta în acest sens. Mulțumesc, stimate colega pentru această prezentare și vreau să-i cer doamnei Ivan Păsât, raportarea noastră, să ia cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Fernandes. Vreau să vă spun că, da, știți bine, sunt uh, raportoare din partea ITRE pentru bugetul pe 2016 și cred că e bine că suntem în consens pentru foarte multe priorități, iar cât privește propriile noastre priorități, și aici văd un consens, e foarte bine. Astfel, vreau să preluați aceste avize ale noastre, pentru că avem o majoritate puternică care a votat pentru și suntem foarte angajați pentru a avea aceste priorități uh, consfințite. Pentru Orizont 2020 nu vrem să existe probleme, nici măcar pentru a finanța EFSI. Se negociază din greu pe aceste programe uh, de 2 ani încoace și sunt extrem de importante programele care au început deja să fie derulate nu ar trebui să fie victima acestor reduceri bugetare. În plus, ele aduc o plus valoare majoră pe plan european și ar fi foarte prost asta pentru cercetători, pentru industria noastră. Și ar arăta și foarte prost în uh, uh, sensul că Uniunea Europeană ar părea un uh, partener nefiabil. Cât privește o mai bună reglementare, Comisia s-a angajat în acest sens. Parlamentul, Comisia noastră, trebuie să continue să militeze pentru a promova și asigura integritatea facilității și a orizontului 2010 și vrem să fim siguri că ne veți ajuta pentru a nu impieta asupra acestor programe. Nu știu ce fel de concesiuni se vor putea face în acest sens atunci când se va negocia. Contăm pe dumneavoastră. Uh, politicile, cum ar fi cele Uniunea Energetică, eficiența energetică, economia circulară și așa mai departe, aceste lucruri le-am evaluat, așa cum am examinat și problema cu facturile neplătite. În ce privește capitolul 1A, rubrica 1A, și în lumina priorităților noastre ale ITRE, vreau să vă întreb dacă asta se potrivește cu prioritățile Comisiei Buget în aceste domenii. Și ultima întrebare este următoarea. Ce poate să facă Comisia noastră pentru a vă sprijini principiile. Putem să depunem amendamente până uh, la mijlocul lui august. Dar ce fel de amendamente v-ați dori din partea comisiei noastre? Ce ar fi util? Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Raportul nu știe din număr acum. Sau poate coordonatorii. Domnul Carlos. Da, mulțumesc. Raportorul nostru din umbră nu este aici. Aș vrea doar să repet câteva, câteva cuvinte. În comisia noastră, toate chestiunile controversate uh, între grupurile politice nu includ și acesta. Deci, uh, pentru Orizont 2020 uh, uh, uh, s-a investit foarte mult efort în ultimul legislativ, mai ales pentru crearea programului. Și un ultim comentariu, dacă bine v-am înțeles, în 2016 spuneați principalele succese reprezintă o diferență de 2 miliarde între angajamente și plăți. Eu cred că aceasta este în mod natural principala preocupare a Parlamentului, și anume că există o diferență uh, în ceea ce privește bugetul între ceea ce spunem că se va regăsi în buget și apoi uh, ceea ce sunt dispuse statele membre să uh, plătească. Prin urmare, putem face mai multe eforturi pentru a depăși acest obstacol, pentru că asta ar fi în amatajul tuturor programelor, inclusiv al programului Orizont 2020. Mulțumim foarte mult, doamna Moody, din partea SND. Mulțumesc și bun venit în cadrul acestei comisii. V-am uh, văzut adesea în Comisia pentru Buget, dar uh, e pentru prima dată când vă întâlnesc aici. După cum uh, știți, din dezbaterea care se poartă acum, există un acord considerabil în legătură cu locul în care ne dorim să ajungem cu bugetul din 2016. Cred că urma FSI, putem spune că este încurajator să vedem modul în care grupurile politice și diversele comisii acționează împreună pentru a proteja programul uh, Orizont 2020 și finanțarea pentru FC. A fost de mult, nevoie de multă cooperare uh, pentru negocieri. Trebuie să ne asigurăm că în cadrul Orizont 2020 noi recunoaștem și susținem diferența de finanțare care se aplică granturilor, precum și fondurilor care sunt folosite pentru instrumentele uh, financiare, uh, pentru că, până la urmă, acesta este elementul FC. Din raportul nostru, în legătură cu acest subiect, puteți vedea că uh, granturile nu se limitează doar la um, zonele care au fost protejate prin FC și Marie Curie, ci și altor domenii Uh, din uh, bugetul uh, Orizont 2020. Diavolul se va ascunde în detalii pe măsură ce ne vom apropia de finalul negocierilor pentru buget. Însă salutăm sprijinul dumneavoastră continuu, atât pentru Orizont 2020 în general, cât și pentru diferența specifică care se găsește în cadrul bugetului pentru Orizont 2020. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Gerbrandi din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, domnului uh, Hernandez pentru că este uh, aici. Um, și eu aș dori să mă refer tocmai la problema plăților. Ați menționat și dumneavoastră acest lucru și de asemenea și colegul Carins. Aș dori să vă întreb că de ceva în legătură cu planul de uh, plăți pe care l-a elaborat Comisia. Am fost informat uh, că Comisia va uh, prioritiza plățile în ceea ce privește politica regională și cea de coeziune și că tot domeniul cercetării și inovației nu este neapărat lăsat pe din afară, ci beneficiază de o prioritate diferită în cadrul Comisiei. Puteți recunoaște acest uh, lucru. Vedeți și dumneavoastră, cum o fac și eu, că capacitatea de absorbție a statelor membre în domeniul coeziunii și a politicii regionale reprezintă o problemă? Că plățile în ceea ce privește cercetarea și inovația sunt de un ordin diferit uh, deși sunt foarte importante și nu credeți că Comisia ar trebui să le dea o mai mare importanță decât o face în prezent? Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnul președinte. Stimați colegi, dăm cuvântul uh, celorlalți uh, eurodeputați care doresc uh, să intervine. Doamna Van Brent este raportor pentru Fondul de Investiții Strategice, prin urmare îi dăm cuvântul. Mulțumesc voi fi destul de subțintă. N-am avut ocazia să discutăm rezultatul negocierilor FC în cadrul ITRE, deși impactul asupra bugetului este unul uriaș. Mai întâi dați-mi voie să încep prin a mulțumi domnului Fernandez, colegul nostru, pentru atitudinea uh, din cadrul negocierilor. Am luptat împreună în aceeași bătălie și pot să spun că a fost uh, foarte dificil. A existat o majoritate vastă în Parlament, însă împreună cu cei din cadrul bugetului TRAN și ITRE, susținuți de alți uh, colegi, ne-am lovit de un zid între ceea ce uh, credeam noi în legătură cu bugetul uh, și impactul programului Orizont 2020 și Connecting Europe Facility și opinia Consiliului și a Comisiei din perspectiva Consiliului pot să înțeleg anumite aspecte, dar pur și simplu nu pot înțelege deloc poziția Comisiei așa cum s-a manifestat ea în timpul negocierilor. A existat o lipsă de implicare din partea Comisiei și a Consiliului uh, pentru uh, Uh, Orizont 2020 și pentru toată activitatea de uh, cercetare. A existat o lipsă de cunoștințe a negociatorilor care s-au aflat la aceste negocieri. Eu pot să vă spun că după aceste negocieri uh, nu mă consider un raportor foarte mulțumit în ceea ce vește Orizont 2020, dar pot să spun că am scos ce am putut din aceste negocieri. Nu e minunat, dar e totuși ceva. Însă mai avem de-a face totuși cu un impact uh, prin urmare, uh, negocierile viitoare sunt foarte importante, cum a spus deja pe bună dreptate. Aș dori mai întâi să transmit două mesaje importante uh, dumneavoastră și colegilor. Uh, mai întâi, mai vorbim, mai trebuie să vorbim și despre alocarea fondurilor pe bucăți în cadrul Orizont 2020. În primul rând, noi credem că nu ar trebui să existe o astfel de împărțire și cred că am ar trebui să folosim bugetul pentru 2016 și grupurile de lucruri, de afel, pentru a ne asigura că Comisia este conștientă de prioritățile noastre. Iar pe durata negocierilor, chiar într-o manieră informală, uh, doamna Georgeva mi-a spus uh, că uh, există spațiu de manevră în legătură cu aceste eșalonări și noi trebuie să ne folosim de asta. În al doilea rând, bugetul și viitorul de după 2016. pot să spun că nu putem uh, accepta uh, viitoare reduceri uh, financiare, deși săptămâna viitoare va trebui să votăm, iar Impresia mea e că ar trebui să votăm pentru. Trebuie să ne luptăm însă în fiecare an în procedura bugetară pentru a ne asigura că banii se reîntorc la uh, proiectul Orizont 2020 și la facilitatea conectarea Europei. Uh, toți cei care se ocupă de buget, pentru că eu nu mă ocup neapărat de buget, uh, trebuie să lupte pentru asta. Eu am uh, învățat mult uh, pe durata negocierilor în ce este marginile, marjele și uh, flexibilitatea. Dar cu toții trebuie să ne asigurăm că ajungem exact acolo unde ne dorim. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul președinte, domnul Federle. Mulțumesc, domnul președinte. Doream doar să subliniez că ceea ce au spus și colegii și anume că um, Comisia noastră trebuie să transmită un mesaj uh, clar uh, în ce privește prioritățile pentru anul viitor. Um, acest lucru este valabil pentru Orizont 2020, dar de asemenea și în legătură cu Uniunea Energetică. Credem că Comisia um, a luat două inițiative în acest moment. Ne gândim cum să le finanțăm, cum să creăm uh, mijloacele de a obține ceea ce ne dorim. Însă, pe de altă parte, putem vedea că încă se încearcă retragerea banilor de aici pentru a susține FC. A existat un mesaj puternic din partea Comisiei, mai ales din partea uh, raportorului Van Brent. Uh, a existat un acord unanim din partea grupurilor politice. Uh, și anume că putem face priorități diferite atunci când e vorba despre marje, uh, dar știm că nu vrem să retragem bani de la Orizont 2020 care ne va oferi uh, prosperitatea viitorului și locurile de muncă de mâine. Acest lucru este important pentru economia europeană, iar dacă retragem uh, toată această susținere, uh, practic nu vom ieși din China, criza financiară în care încă ne aflăm. Deci trebuie să ne concentrăm atenția pe viitor, pe cercetare și inovație. În același timp, trebuie să găsim mijloacele prin care să putem stimula economia de astăzi. Mulțumesc! Mulțumim! Mai sunt și alte solicitări de intervenție? Nu? Ba da? Stimate coleg? Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru că ați venit. Ieri, uh, în cadrul aceleași dezbateri, am avut un reprezentant uh, al Comisiei și trebuie să spun că multe dintre aspectele la care ne-am putea referi în legătură cu bugetul Um, pot să atingă și uh, problema că grupul nostru nu este în favoarea planului uh, Juncker. Putem vorbi despre modul în care uh, promovăm, practic, investițiile speculative în acest moment. Însă, um, a trebuit să ne axăm pe câteva aspecte exacte, precise, pe care le-a menționat Comisia. Mai întâi, trebuie să spunem că ne opunem reducerile, reducerilor programului uh, Cosmic, pentru că este uh, singurul care va facilita viața IMM-urilor, care reprezintă mai mult de 70% din uh, producția europeană. Practic, acestea ar avea de suferit dacă s-ar face reduceri la acest program. Prin urmare, trebuie să finanțăm această activitate și să oferim un cadru de solidaritate astfel încât să putem lansa anumită cooperare privată. Astfel, imm ul ar putea să-și continue activitatea în beneficiul societății și în uh, cooperare cu sectorul public, ceea ce este un aspect fundamental. În ceea ce privește creșterea fondurilor pentru uh, cercetare și uh, inovație și mijloacele prin care putem să punem în aplicare aceste programe, e bine, trebuie să prioritizăm lucrurile, însă adesea uh, prioritățile merg spre cei care au cel mai puțin nevoie de aceste uh, finanțe, precum sectorul uh, farmaceuticelor care nu vor găsi decât oportunități de profit mai degrabă decât să îi susțină pe um, cercetătorii mărunți. Dacă investim într-o astfel de logică de piață, în detrimentul Uh, aspectelor sociale vom avea de suferit. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte, pentru aceste comentarii. Nu mai sunt și alte solicitări de intervenție. Prin urmare, stimate coleg, vă dau cuvântul pentru a trage concluziile acestei dezbateri. Mulțumesc. Aș dori să uh, vă mulțumesc tuturor uh, pentru contribuțiile dumneavoastră. Bineînțeles că nu, îi voi, vom, nu voi spune Comisiei ITRE care sunt amendamentele pe care trebuie să le prezinte. Comisia ITRE și uh, membrii săi știu foarte bine și mai bine decât mine care sunt amendamentele care se impun. Raportul pe care îl prezint eu pentru mandat uh, conține toate aceste preocupări la care v-ați referit și dumneavoastră. Rubrica 1A este o prioritate mai ales pentru obiectivul ocupării, dar și uh, pentru obiectivul susținerii uh, IMM-urilor susținem spiritul de întreprindere și competitivitatea Uniunii Europene. Bineînțeles, însă voi urmări uh, tot ceea ce poate să folosească uh, pentru atingerea acestui obiectiv, pentru că până la urmă toată lumea împărtășește uh, obiectivul celor trei euri. În ceea ce privește Orizont 2020, la început, în cadrul negocierilor, trebuie reamintit că nimeni, adică Comisia și Consiliul, nu doreau să schimbe ceva în legătură cu chestiunea finanțării. să avem un miliard de euro era o chestiune aproape imposibilă. Asta pentru a răspunde uh, uh, colegii Van Brandt în legătură cu această chestiune. A existat un precedent de a folosi marjele neutilizate din marja globală uh, despre care Consiliul nici măcar nu uh, dorea să vorbească, ceea ce demonstrează că aveam dreptate și că uh, putem face asta pe viitor. Mai e ceva aici și anume că în regulament, în fiecare procedură bugetară, uh, vom vorbi despre constituirea fondului. Nici măcar despre asta nu vrea să vorbească Consiliul. Apoi, în obiectivele pentru selectarea proiectelor, Um, era punctul 5.2, acum nu mai știu uh, uh, ce număr a primit uh, această chestiune, însă prioritățile ITRE au fost bine apărate. Ele se regăsesc și în regulament, iar regulamentul reprezintă o oportunitate, uh, însă în aceeași măsură și o provocare pentru că va fi folosit și pentru obiectivul cercetării. Uh, mai trebuie să reținem ceva și anume că am reușit să protejăm uh, linii de finanțare pentru cercetarea fundamentală. Nu trebuie să uităm acest lucru n-aș fi uh, serios dacă aș spune că uh, putem avea imediat uh, cele 2 miliarde de euro în această procedură bugetară a exercițiului financiar 2016. Nu. Uh, dar aici am nevoie de dumneavoastră pentru a stabili uh, direcțiile, linii pe care doriți să le apărăm în această procedură bugetară. Pentru că viitoarele proceduri vor duce la diminuarea acestui impact. Nu eu spun asta, ci vă spun că cu această sumă deja trebuie să ne gândim cum asigurăm lucrurile pentru 2016. Trebuie văzut cum procedăm. Uh, firește, am nevoie de implicarea dumneavoastră și de sprijinul dumneavoastră pentru toate acestea. Sunt uh, sigur că vom ajunge la un consens, însă nu știu dacă la sfârșit vom avea același consens uh, pentru uh, linia financiară care trebuie protejată. Nu eu trebuie însă să spun care este această linie. Sper însă să avem un consens pentru linia sau liniile uh, sau sumele pe care vom încerca să le obținem. Obiectivul însă rămâne același, să reducem la maxim uh, impactul asupra programului Orizont 2020 și asupra uh, Connecting Europe Facility. M-a impresionat ceva în mod special și anume faptul că Parlamentul e cel care a apărat uh, aceste două programe care sunt gestionate de către Comisie. A existat un moment când uh, chiar și eu m-am gândit că acest lucru ar fi imposibil, că nu vom putea obține un miliard, însă am reușit totuși. Uh, Apoi, în ceea ce privește plățile. Nu există o prioritate pentru plăți. Putem avea priorități pentru uh, angajamente, însă în ceea ce privește plățile, uh, reprezintă o consecință logică a angajamentelor. Politica de coeziune, uh, rubrica 1b, este cea care se confruntă cu întârziere Uh, majoră. Prin urmare, este logic uh, că uh, această linie va beneficia de cei mai mulți bani. Este vorba despre o problemă, despre o sumă foarte mare la titlul 1B. Trebuie să vedem care sunt regulile. Până la urmă vorbim despre regulament este regulamentul cadrul financiar multianual care spune că în cadrul uh, politicii de coeziune avem regula N plus 3 care duce apoi la uh, uh, probleme cu ralurile. Nu trebuie însă să confundăm uh, uh, lucrurile, această problemă a politicii de uh, coeziune cu altceva și trebuie să ne asigurăm că uh, Uh, politica de coeziune uh, continuă să contribuie la uh, cercetare și la creșterea inteligentă, cum se întâmplă în anumite state membre. Nu vorbim doar despre investiții. Dacă ne gândim la programele operaționale din cadrul politicii de coeziune, în multe state, banii sunt folosiți mai ales pentru ocupare, pentru creștere, pentru IMM-uri, pentru sprijinul de antreprenoriat, pentru cercetare. Nu trebuie să uităm acest lucru. Et bien sûr, avec notre... Evident, vom uh, continua să ne luptăm pentru Orizont 2020 și pentru mecanismul de, fac- de conectare a Europei. Și știu că voi putea conta pe sprijinul dumneavoastră. În ceea ce privește Cosme, da, și eu cred că va fi o scădere, chiar dacă nu e 100% corect din punct de vedere oficial. Pentru că e vorba doar de anticipare deocamdată și e posibil ca să rămânem fără nicio lețcaie pentru acest proiect și tocmai de aceea și eu vreau, consider că este o prioritate să apăr uh, Cosme. Iar prioritățile din raport pentru mandatul, pentru negocierile tripartite, reprezintă priorități ale tuturor. Evident, uh, țin uh, seama și de părerile dumneavoastră, care se regăsesc în proiectul de raport din 23. Thank you very much, colleague. Mulțumesc, Jose Manuel, pentru uh, prezentarea priorităților ITRE. Într-adevăr, sunt foarte importante, mai ales pentru competitivitatea sectorului nostru industrial. Și trebuie apărate. Mulțumesc încă o dată pentru prezența în rândul nostru și mult succes! And for great cooperation. Yeah. Thank you. Uh, dear colleagues, let us go to the uh, uh, last item on our agenda. Mulțumesc, dragi colegi, și trecem acum la ultimul punct uh, de pe ordinea de zi a acestei dimineți. către un nou acord uh, internațional în privința climei Uh, la Paris. Raportor este Sean Kelly. Uh, există un acord de cooperare între Comisia ENVI și Comisia ITRE, vorba de un acord de maximă importanță pentru noi, pentru că împărtășim Uh, competențe similare în privința climei, dar avem și competențe exclusive noi la ITRE, cum ar fi energie, uh, scurgeri de carbon, creștere economică, ocupare, competitivitatea economică, IMM-uri. Și avem uh, competențe partajate cu ENVI de asemenea. Știți că în rezoluția sa, rezoluția Parlamentului European se va baza pe raportul din proprie inițiativă al Comisiei ENVI. Dar Comisia ITRE va avea un aviz pe marginea acestui raport din proprie inițiativă. Iar calendarul este foarte strâns. Va trebui să fim gata cu câteva săptămâni înainte, a, înainte ca raportul Envi să fie făcut public, deci timp prea mult nu mai este. Deschidem acum discuțiile pentru 45 de minute pe marginea acestei chestiuni și uh, îl rog pe domnul Kelly, raportor, să ne prezinte proiectul de aviz. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, clarificat poziția dintre comisiile MVI uh, 3 și calendar. Uh, această discuție pică la fix astăzi. În ultimele două săptămâni s-a spus că s-au făcut progrese, dar totuși aceste negocieri par a fi marcate de încredere, iar încrederea este importantă. Eu am indicat în uh, proiectul de aviz importanța de a avea un acord obligatoriu global pentru combaterea schimbărilor climatice, la care trebuie să se ajungă la Paris. Este foarte important ca acest acord uh, să uh, garanteze respectarea obiectivului de limitarea creșterii temperaturilor la 2 grade Celsius. E bine să fim optimiști și să vizăm și crearea de noi competențe și noi uh, locuri de muncă și de noi instrumente economice. Schimbările climatice merg mână în mână cu creșterea economică. Să nu uităm și consecințele uh, grave pe care le-ar avea inacțiunea acum. Trebuie să ne asigurăm că uh, toate țările lumii sunt conștiente de acest lucru. Consider că Europa ar trebui să încurajeze statele, celelalte state ale lumii să, uh, să o urmeze pe această cale și nu ar trebui să rămânem într-o poziție în care ambi, ambițiile noastre să mm, rămână fără urmări. Trebuie să ne asigurăm deci Uniunea Europeană uh, este încântată să fie în loc de lider, în poziție de lider încă o dată în această, pe această chestiune. În ceea ce privește scurgele de carbon, s-au luat unele dispoziții pentru a acoperi eventualitatea Uh, ca unele țări să nu-și atingă, atingă angajamentele. Trebuie să ne protejăm sectoarele cheie și să protejăm locurile de muncă și creșterea economică europeană. Procesele durabile europene nu ar trebui să fie înlocuite cu uh, procese uh, neecologice. Și Uh, mai ales sectorul uh, uh, agroindustrial este pus în pericol. Combaterea schimbărilor climatice se face și într-un moment în care populația mondială crește și are nevoie de din ce în ce mai, multă, din ce în ce mai multe alimente. Este nevoie să se ajungă la un acord obligatoriu. Scurgerile de carbon uh, nici nu vor mai ajunge să fie o problemă dacă cu adevărat vom avea succes la Paris. Uh, regimul de schimburi de certificate de carbon european a avut uh, mare succes. Acesta va fi renoit până la finele anului și trebuie să ne asigurăm că acesta își va atinge cu adevărat scopurile în continuare. Pe termen lung, cred că ar trebui să creăm o piață de comercializare a emisiilor la nivel global. Cancelara germană Angela Merkel a subliniat acest lucru de curând. Aceasta ar fi o, un instrument uh, foarte potrivit pentru a asigura uh, scăderea, limitarea emisiilor de carbon la nivel mondial. Evident, avem nevoie de un, un sistem funcțional în Europa înainte de a ne gândi la un sistem global, dar acesta ar trebui să existe pe termen lung. În ultimii ani uh, uh, au apărut uh, um, economii serioase Acestea au afectat și inovația. Dacă vrem cu adevărat să creștem uh, cota parte a energiilor regenerabile, trebuie să ne asigurăm că există un uh, teren de joacă echitabil pentru toate tehnologiile noi și curate. Acesta constituind un element cheie în lupta împotriva uh, schimbărilor climatice. inovarea și tehnologia, o, un imbold uh, politic și economic pentru această chestiune este mm, crucial. Un angajament global pentru sporirea uh, finanțărilor în domeniul uh, tehnologiei și inovării ar trimite un semnal foarte bun. Europa deja este lider în domeniul energiilor regenerabile și președintele Juncker a lansat un uh, mesaj în acest sens, cum că Europa trebuie să-și mențină această poziție de lider la nivel mondial. Întreprinderile europene ar trebui um, protejate și în uh, tehnologiile de transfer și în transferul de tehnologii către um, statele în curs de dezvoltare, dar trebuie să ne asigurăm și că drepturile de proprietate intelectuală sunt apărate. Sectorul bioenergiilor a avut un rol foarte important de jucat în, în scăderea emisiilor. Bioenergia durabilă înseamnă biomasă produsă în mod durabil și uh, resurse forestiere gestionate în mod durabil, ducând la o reducere a emisiilor și la o stocare a carbonului. Sunt încântat să văd că este recunoscut rolul cheie al uh, rolului sectorului forestier în raportul uh, colegului nostru Paianu. În fine, este important să vedem și care sunt celelalte părți semnatare a acestui acord. Statele Unite au lansat declarații pozitive, la fel și China. Acest lucru trebuie să ne încurajeze. Dar cu siguranță Uniunea Europeană are un rol important de jucat în uh, transformarea în realitate a acestor uh, semnale pozitive în, la Paris. Europa trebuie să rămână un lider s-a angajat să își uh, reducă emisiile cu 40% până în 2030. Și cu siguranță în următoarele luni Europa va trebui să-și revizuiască obiectivele pentru 2030, așa cum cere și raportorul. Aproape am terminat, domnule președinte. Mai am o frază. Ar fi in, uh, înțelept să nu cerem uh, lucruri mai ambițioase deocamdată. Cred că suntem pe drumul cel bun și să, că vom ajunge la un acord la Paris. Doamna Carlton Darling din partea SND. Um, I'd like to start... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorului. Considerăm că avem o bună bază de plecare lucrarea cu raportorii din umbră a fost și ea bună, constructivă. În special ne pare bine că se arată rolul de deschizător de drum al UE în ce privește atenuarea efectelor, apoi ne place ideea de acord constrângător pentru toate părțile, obligatoriu, avem acel scenariu cu două grade. Nu se menționează propriu-zis ceea ce spune IPCC. De asemenea, se vorbește despre sistemul ETS care trebuie reformat și extins către o piață globală, apoi economia durabilă, mai cu seamă în domeniul industriei și al energiei, recunoașterea rolului sectorului bioenergetic. O bună bază de plecare, așadar, însă am dorit să mai vedem și ceva elemente care nu figurează încă, elemente de asemenea care ne preocupă. Deși față de versiunea inițială și în urma discuțiilor avem uh, în aviz uh, o abordare pozitivă, am dori să se spună mai multe despre această tranziție atât de necesară, în care să se spună că acțiunile împotriva schimbărilor climatice merg mână-mână cu acțiunile uh, de creștere economică și de industrializare, dar cu stăpânirea nivelului de CO2 avem acel triplu C pe bază sectorială și avem în Europa, așadar, inițiative sectoriale trebuie să fie conectate cu ce se întâmplă pe plan internațional în ceea ce privește uh, decalarea sau diminuarea treptată a subsidiilor, a subvențiilor. Este foarte bine că avem acest lucru, însă avem acele ajutoare de stat sau subvenții uh, păguboase, nu știm ce înseamnă ele aici, în acest context, mai multă claritate, așadar vă rugăm și în ceea ce privește alegătorii, dacă menținem numai agribusiness sau sectorul agricol, uh, asta ar crea dezechilibre față de alte sectoare care nu sunt menționate. În ce privește transferul de tehnologii, uh, noi avem o poziție la Parlament care sprijină investiția în cercetare, dezvoltare, transferul tehnologic și cooperarea regilor lumii în ce privește împărtășirea rezultatelor um, cercetărilor științifice și tehnologice. Nu lipsește, nu apare deloc aici problema sau sectorului uh, energiilor, uh, eficienței energetice și, într-adevăr, lucrările Consorțiului Internațional subliniază importanța acestui sector al eficienței energetice, pentru că aici, împreună cu schimbarea de mentalitate, aceste lucruri vor fi foarte importante când vorbim despre atenuarea efectelor schimbărilor climatice, deci ne-am dorit ca acest lucru să fie mai bine prezentat în raport. De asemenea, dorim să mai să fac o precizare uh, în ceea ce privește bioenergia atunci când se combină, combină biomasă cu capturarea și stocarea carbonului, efectele sunt negative asupra mediului și atunci există un dialog internațional în ce privește captarea, stocarea carbonului pe care nu-l putem ignora în acest context. Se cere națiunilor, statelor, uh, să ia măsuri, mai ales cele din țările mai puțin dezvoltate. E nevoie ca pe plan diplomatic există presiuni pentru a putea să facă toată lumea eforturi, dar trebuie să sprijinim țările mai puțin dezvoltate și în curs de dezvoltare pentru ca ele însele să se preocupe mai mult de uh, surse regenerabile, de eficiență energetică, etc. În sfârșit, ar trebui să existe un angajament în ceea ce privește un minim din PIB care să fie cheltuit pe acțiuni de schimbare climatică, probabil 0,5% uh, din PIB, uh, o sumă asemănătoare să fie destinată precis acestor acțiuni uh, de combatere a schimbărilor climatice, dar care ne vor ajuta și pe plan economic. Mulțumesc foarte mult. Urmează colegul din partea ALDE. Domnul Federle, mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule Kelly pentru acest prim proiect de uh, aviz, acest prim raport, așa cum au spus și uh, socialiștii, majoritatea, sau ce am spus noi, s-a inclus aici după primele discuții cu raportorii în umbră. Aș avea câteva lucruri de spus în ce privește curgerea de carbon. Este bine și crucial, de fapt, ca ei trebuie să abordeze acest subiect, însă trebuie să formulăm așa cum trebuie și să avem o abordare inteligentă a acestei problematici. Știm că comisarul Caniese va prezenta o nouă viziune asupra ETS în iulie și va vorbi despre benchmarking în acest context. Pentru că, bineînțeles, că vrem să protejăm industriile bune curate din Europa care uh, performează așa cum trebuie în ce privește scurgerea de carbon, dar dacă nu se poate acest lucru, trebuie să vedem ce facem per ansamblu cu emisiile de carbon. Deci trebuie să avem un sistem de măsurare a performanțelor, un benchmarking care să ne ajute în acest sens. Uh, datele istorice n-ar trebui să fie neapărat folosite pentru că având în vedere uh, Eh, recesiunea economică, industria siderurgică de pildă, a scăzut emisiile, dar acum când economia se relansează eh, și industria aceasta își va reveni și va exista un decalaj, o diferență între alocări și eh, de emisii și ceea ce vor folosi efectiv. Iar aceste um, emisii gratuite trebuie să fie și ele calculate uh, Uh, ca atare, având în vedere situația economică actuală. În ceea ce privește acest phase-out, uh, această diminuare treptată a subvențiilor, sprijinim această abordare. Și când vorbim despre lucruri păguboase economiei, harmful economically, putem să ajungem la o discuție ca și uh, uh un adept al economiei de piață, pot să, pot să spun că orice subvenție, orice ajutor de stat este păgubos uh, și, și, și negativ economic vorbind. Deci există o discuție aici și atunci formularea trebuie să fie după cum urmează și anume că dacă nu toată lumea plan internațional face aceste eforturi, nu trebuie să începem noi neapărat, pentru că subvenționăm uh, Uh, într-adevăr, în Europa, cu zeci de miliarde economia sau uh, inițiativele din domeniul gazului și așa mai departe, poate că acești bani, într-adevăr, pot să fie folosiți în altă parte. În sfârșit, cred că, în general, grupurile politice au ajuns la o lectură comună a ceea ce ne dorim și cred că, în continuare, dacă vom asculta părerile uh, celorlalți vom putea ajunge la un compromis uh, constructiv. Mulțumesc foarte mult. Uh, urmează domnul Jado din partea verzilor. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc raportorului și raportorilor de la socialiști, de la liberali, colegii au spus câte ceva lucruri pe care vreau eu însumi să le menționez. Bineînțeles că trebuie să luptăm împotriva acestor scurgeri de carbon noi totdeauna am spus că Europa trebuie să poată să-și protejeze industria și firmele cărora li se eh, cer să facă efort, cere să facă eforturi și care sunt amenințate de acest dumping climatic atunci când încearcă să facă eforturi. În ultimii ani am observat că, da, sectoarele industriale care păreau să fie cele mai amenințate de către concurența din afară sunt exact acele sectoare industriale care au beneficiat cel mai mult de sistemul european al schimburilor de emisii ETS, putând, putând să pună în bugetele lor uh, sute, de mii de, sute de milioane de euro sau chiar un miliard, cum, firme cum ar fi ArcelorMittal, uh, care au înscris acolo, din condei la buget, niște uh, certificate de emisii gratuite. Deci au făcut treaba asta fără niciun fel de probleme. Eu zic că trebuie să protejăm industria europeană, dar să știm cum o facem și pe cine protejăm. Apoi, în raport se desprinde o idee cum că, da, într-adevăr, trebuie să ajungem la un acord privind schimbările climatice, însă că un leadership european puternic în domeniul tranziției energetice ar putea să fie contraproductiv pentru Europa, pentru că trebuie să cerem și altor uh, regiuni să facă aceste eforturi. Dacă ne uităm la ultimele, pe ultimele rapoarte din partea Agenției Internaționale uh, privind energia sau din partea Agenției IRENA pe energii regenerabile, se poate vedea că dacă se investește masiv în eficacitatea energetică și în regenerabile, se va obține un avantaj competitiv foarte mare și foarte multă energie regenerabilă au ajuns la acea paritate de rețea, în sensul că fără a mai primi ajutoare de la stat pot să fie competitive și să concureze foarte bine cu celelalte forme de energie. Și atunci, dacă citim alte rapoarte internaționale, vedem că în fiecare minut care trece, energiile fosile sunt subvenționate pe plan internațional uh, cu 10 e, milioane de euro, deci vorbim aici de sute și milioane de euro e, care sunt e, investite pentru a proteja industria energiilor fosile și dacă vedem și știm ce impact are asta asupra celor noastre, atunci trebuie să fim mai ambițioși și să se știe următoarele, că la Paris nu se va ajunge la un acord dacă Europa nu va prelua inițiativa, nu va fi lider, pentru că nu cred că americanii sau chinezii vor fi ei cei care vor da tonul acestor negocieri, Europa trebuie să o facă și Europa trebuie să fie ambițioasă, nu numai ca uh, în ceea ce privește structura acestui acord, ci și în ceea ce privește toată tranziția energetică și industrială și agricolă și de transporturi care se preprofilează Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în Europa, uitați-vă peste raportul Convenției Primarilor. Vedeți că există o dinamică în care se profilează astăzi în Europa, ea este extraordinară. Iar uh, pachetul energie climat parcă nici nu ia în seamă aceste inițiative extraordinare, cetățenești, locale. Tocmai noi dorim ca aceste dinamici, aceste evoluții interesante să fie reflectate în raport și nu uh, Uh, să se reflecte numai uh, uh, interesul marilor companii, marilor multinaționale care au tendințe rentiere, marilor interese, pentru că astăzi există o serie întreagă de interese care sunt puse sub întrebării Uh, de aceste noi evoluții, de această nouă arhitectură a secolului 21 în domeniul energiei și trebuie să fim entuziași și să fim ambițioși cu această tranziție energetică și să nu spunem că dacă ruși, americani și chinezii nu fac nimic și dacă australienii nu fac nimic și canadienii nu, face, nu fac nimic, atunci nu o să mai reușim să facem nimic. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegul Ferreira de la GUE. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, eu aș avea câte ceva de spus. Atât ceea ce privește documentul de față, cât și ca și reacție la colegii care au vorbit înainte. Însă, nu să fac treaba asta, deoarece consider că nu putem astăzi, aici și acum, să purtăm această dezbatere. Până acum 10 minute aveam șase versiuni lingvistice uh, ale documentului pe care le studiem astăzi, mai puțin de o treime din numărul total de limbi oficiale în care trebuie să fie tradusă această rezoluție. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Și atunci, ca și raportor pe acea economie albastră despre care am discutat numai ce. Și în acel caz nu aveam toate versiunile în toate limbile. Eu cred că toate grupurile politice de aici trebuie să înțeleagă că situația este gravă și că nu vorbim despre o excepție, ci că e vorba de situații care se repetă și care confirmă regula. Iar acest principiu, acest respect uh, al multilingvismului, dacă nu uh, respectăm asta, atunci pur și simplu pune să semnul întrebării buna funcționare a Parlamentului European. Eu nu vreau să nu respect acest principiu, deci refuz să particip la această discuție, la această dezbatere dar vreau să vă atrag atenția asupra acestui aspect, vreau să protestez în mod oficial și vreau să cer tuturora să um, înțeleagă și să intre în această discuție, pentru că, până la urmă, este vorba de e, niște reduceri foarte mari bugetare la interpretare, la traducere aici, la Parlamentul European. Nu cumva asta ne afectează pe noi în mod negativ? munca noastră? Nu cumva asta pune sub semnul întrebării acest principiu fundamental, esențial al multilingvismului în Parlamentul European? Deci vreau să lansez un apel, vreau să interpelez încă o dată îmi pare foarte rău și protestez în mod oficial pentru că avem aceste situații. Îmi pare rău că uneori traducerile trebuie făcute Uh, foarte repede și se întâmplă asta munca noastră, dar Parlamentul trebuie să poată să acționeze, să reacționeze la situații de urgență, să aibă mijloace suficiente bugetare, la interpretare, la traducere, ca să nu se mai repete așa ceva. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate colegi, ai mare dreptate, multilingvismul este foarte important pentru atmosfera și pentru spiritul nostru european aici, o quintesență a acestor uh, limbi, 28 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, nu 28, 28 de state, 20 ceva de limbi. Știm că avem regulamente, avem proceduri în acest sens. Ai mai ridicat această problemă de vreo două, trei ori și vreau să-ți reamintesc care e procedura. Pentru voturi avem nevoie de toate versiunile lingvistice Și, și atunci, în această discuție, nu se aplică uh, um, regula, adică se aplică regula pe care am reamintit-o. Îmi pare foarte rău. Îmi pare rău că încă o dată trebuie să ne reamintești ceva ce ne-ai mai spus de mai multe ori, pentru că trebuie să schimbăm regulamentele și procedurile dar nu asta este ceea ce putem noi să facem, ci Comisia AFCO eventual poate să lucreze la acest lucru. Te rog să uh, transmiți aceasta AFCO până una alta, regulamentul și procedurile spun foarte clar ce se întâmplă cu versiunile lingvistice, în ce cazuri și îmi pare foarte, foarte rău că se întâmplă așa. Bineînțeles că este mult mai bine să avem toate versiunile, e mai bine pentru toată lumea și sunt sigur că aveți dreptate și vreau să subliniez că pentru noi e importantă poziția pe care ați exprimat-o și opiniile pe care le-ați uh, ridicat. Vă sprijinim în general, bineînțeles, dar vreau să spun că în lumina regulamentului de procedură, nu putem întotdeauna să avem toate versiunile lingvistice pentru o, uh, o anumită dezbatere. Îmi pare foarte rău. Um, e loc și de mai bine, o să încercăm să ne pre prezentăm mai bine dățile viitoare pentru discuții să avem toate versiunile lingvistice, pentru că până la urmă, bineînțeles că la un moment dat uh, toate versiunile vor fi gata și în momentul votului, oricum suntem obligați prin regulament să le avem pe toate. Vom încerca să facem tot ce e posibil pentru viitor. Și mulțumesc pentru observații. Acum, doamna Dali, are minte <laughs> la alți vorbitori. For putting me in the category of so called other speaker. Mulțumesc domnule președinte, că m-ați trecut la ceilalți vorbitori. Vreau să încep mai întâi prin a mulțumi uh, raportorului. I-am citit avizul și, după părerea mea, este o bază bună de plecare. Dânsul a reușit să se refere la aspectele principale, care au inclus, inclus și măsuri pentru atenuarea schimbărilor climatice și măsuri care să stimuleze competitivitatea economiei noastre. La Paris, după părerea mea, obiectivul ar trebui să fie ca toate economiile majore mondiale să stabilească niște um, obiective obligatorii pentru reducerea emisiei uh, și pentru a reduce uh, scurgele de carbon pe termen lung, câtă vreme nu uh, ignoră chestiunea costurilor. Trebuie să ne asigurăm că toate statele din acest acord își respectă angajamentele luate. În cel din urmă, cum s-a spus și mai devreme, ar trebui să oferim sprijin acolo unde este cazul, însă toate statele ar trebui să fie ținute responsabile în cazul în care nu își uh, îndeplinesc angajamentele. Apoi, uh, Fixarea unui preț la carbon este un aspect absolut indispensabil pentru rezolvarea problemelor climatice. Ar trebui să existe și o sugestie pentru uh, o reformă a uh, stabilizării prețurilor pe uh, piață. Acestea sunt uh, idei europene. Cred că e important să, să și subliniem importanța eficienței costurilor în legătură cu reducerea emisiilor. Așa am putea oferi un teren concurențial echitabil și am putea să ne îndeplinim și ambiții legate de schimbarea climatică. Um, mi-ar plăcea să se pună accent mai mult în acest aviz pe legătura dintre schimbarea climatică și mediul marin, precum și economia albastră pe care am votat-o mai devreme astăzi. De asemenea, trebuie să se spună și că transportul este uh, cel de-al doilea sector în ceea ce privește emisia de uh, dioxid de carbon după sectorul energetic. În acest scenariu, nevoia de a uh, pune accent pe dimensiunea internațională, nu națională, acestor uh, politici, este esențială dacă vrem să um, rezolvăm problema schimbărilor climatice câte vrem păstrăm competitivitatea industriilor noastre. Deci toate comentariile merg, merg în această direcție. Vă mulțumesc. Mulțumim. Înțeleg că domnul Tamburano din partea FTD dorește să intervină. Mulțumesc. Noi suntem încântați de faptul că Uh, se spune că există o distorsiune a uh, pieței. Există un studiu recent al FMI um, care a calculat că impactul negativ generat de combustibilii fosili depășește 500 uh, de miliarde de euro, deci mai mult de 6,5% din PIB-ul mondial. Am dorit de asemenea să spunem că din perspectivă științifică, de asemenea perspectivă diplomatică și economică, vorbim despre niște chestiuni majore. Din perspectivă științifică, vorbim despre anumite aspecte care țin de uh, Comisia pentru Mediu. Dacă ne gândim puțin la liniatul 5, eu cred că aceasta este o ocazie bună pentru a încerca să ne asigurăm că există un acord adecvat uh, uh, în uh, cadrul comunității științifice internaționale în spatele acestor date. Ar trebui să arătăm care este legătura între schimbările în ceea ce privește biodiversitatea și încălzirea globală, pentru că astfel cred că va fi greu pentru noi să demonstrăm că există implicații biologice și economice majore. La linia 7 aș spune că comentariul legat de sublinierea importanței beneficiilor economice uh, pentru uh, industria uh, europeană este o chestiune problematică, pentru că dacă nu încheiem aceste acorduri, nu vom avea avantaje. Se vorbește despre economie și finanțe doar într-o manieră tradițională, obișnuită câtă vreme cred că ar trebui să ne gândim puțin uh, la modul în care economiile locale sau comunitățile locale vor trebui implicate pentru a putea avea niște acorduri durabile. În concluzie, aș spune că Parlamentul a adoptat recent o rezoluție destul de cuprinzătoare în care spunea că 2% din PIB din PIB-ul statelor membre ar trebui să fie uh, alocat unui model economic și industrial uh, mai actual, pentru că modelele anterioare s-au axat mult uh, mai mult pe arme și pe războaie dintre oameni decât pe uh, o tranziție spre o industrie mai prietenoasă cu mediul. Mulțumesc. Mulțumim. Doamna Van Vrent. Mulțumesc, domnule președinte. Am spus uh, deja câteva lucruri. Cred că și colegii au spus uh, multe lucruri importante. Cred că trebuie să ne asigurăm că putem uh, convinge publicul de această miză. Cred că există aici niște vești bune. Se pare că și papa se interesează de o parte dintre aceste subiecte. Eu nu sunt catolică, însă salut faptul că uh, acest papă uh, e o persoană atât de specială și că abordează problema mediului. El va trasa o legătură între sărăcie uh, și uh, economie pentru a explica modul în care se comportă societățile noastre. Pe mine mă interesează soluțiile tehnologice și eu cred că putem rezolva problemele cu care ne confruntăm, însă pentru asta trebuie să facem apel și la sufletul oamenilor, nu doar la mintea lor. Ori papa asta încearcă să facă. Eu salut această inițiativă, mi se pare o abordare foarte inteligentă. Uh, sper că vom putea fi suficient de convingători. Pentru că dacă ne gândim puțin la scepticismul care există în America sau la euroscepticismul nostru de aici, uh, dacă ne gândim puțin la cei care se opun realității că există schimbare climatică, atunci uh, ne dăm seama că există de nevoia unei conduceri politice puternice. Eu sper că Papa ar putea fi eficient în a rezolva măcar o parte a acestei probleme. Există și vești proaste în contextul acestui raport, pentru că dacă ne gândim puțin la angajamentele asumate de diversele uh, părți, uh, ne dăm seama că suntem departe de obiectivele noastre va trebui, de fapt, să uh, ne gândim la un, o creștere a temperaturii cu 3,5% până la uh, sfârșitul uh, acestui secol. Știm exact ce impact va avea asta asupra Europei și asupra restului lumii. Este absolut evident că trebuie să aplicăm aceste angajamente și că trebuie să solicităm niște angajamente mai strânse. Opinia mea este că raportorul ar putea să obțină un acord bun. Mi-aș dori să cred Um, că putem face progrese aici. Haideți să ne axăm uh, în cadrul acestei comisii și dincolo de ea uh, pentru a obține un raport eficient. Domnul președinte. Da, opinia publică este foarte importantă. Chiar și Papa a spus că problema climatică este o chestiune esențială pentru umanitate. A fost uh, probabil un gest neașteptat, dar totuși foarte important. Domnul Carlos. Mulțumesc. Am ascultat tot ce au avut de spus colegii și aș dori să îi mulțumesc domnului Kelly pentru faptul că a obținut uh, un echilibru în raportul său între diversele opinii exprimate. Noi, în Europa, contribuim cam cu 11% la nivelul emisiilor uh, mondiale. Există un consens în Europa că acest lucru este unul negativ și că trebuie să ne oprim. Dar noi putem uh, controla practic doar 11% din emisiile uh, de la nivel mondial. Dacă ajungem noi la zero, tot nu salvăm planeta pentru cei care nu doresc să o salveze. Prin urmare, soluția este să convingem partenerii noștri, Statele Unite și China mai ales, precum și India, că ar trebui să ia în calcul uh, anumite idei care sunt uh, deja de mult bătute în Europa. Am uh, participat la o cină cu mulți membri ai Comisiei pentru Energie din Senatul American și pot să spun că la un moment dat un politician marcant din Partidul Democrat a întrerupt conversațiile spunând, ă, stați puțin, eu nu înțeleg ceva. Ce anume? E bine, cum Dracu, și exact așa s-a exprimat, cum Dracu explicați ă, votanților voștri că prețurile ridicate la energie reprezintă un lucru bun? Iar eu l am spus, nimeni nu face asta în ă, Europa. Ideea este că trebuie să reducem emisiile de carbon. El mi-a spus, uh, ai fi mort în Statele Unite dacă ai face asta. Pentru că pentru politicienii americani uh, totul ține de prețul și competitivitate. Iar uh, dificultatea rezidă în faptul că în discuția noastră nu există competitivitate a prețurilor. Și eu cred că asta e greșit pentru că putem să ne omorâm industria și tot nu vom salva planeta. Poate ar trebui uh, să investim mai mult în uh, a ne convinge partenerii că ei trebuie să-și schimbe modul de, în uh, care se comportă. Obiectivele din acest raport și obiectivele pe care le-a adoptat cu toată inima Parlamentul, cu excepția unora care nu cred în știință, sunt că avem nevoie de un acord mondial. Ar trebui să ne întrebăm însă ce ce facem în absența unui astfel de acord mondial? Uh, chiar putem uh, să conducem din umbră? Ce înseamnă asta pentru noi toți? Eu vin din Letonia, un stat foarte ecologic. V-aș invita pe toți uh, să ne vizitați. O mare parte a energiei noastre vine din energie regenerabilă. E un exemplu spectaculos. Și unul dintre motive este că nu avem industrie. Nu se întâmplă prea multe. Moștenirea Uh, practic moștenirea a 50 de ani de ocupație sovietică. Mm, dacă ne dorim să fim ecologici și săraci, bine, nu știu. Nu știu care e răspunsul la această întrebare. E oricum o altă problemă. Eu aduc în discuție toate aceste idei, pentru că înțeleg că aici uh, sunt o minoritate. Doar eu cred asta. Dar poate în afara acestei săli uh, nu mai sunt într-o chiar așa mare minoritate. Ideea ar fi că trebuie să ne atingem obiectivele. Nu, nici de cum nu aduc în discuție faptul că uh, n-ar trebui să reducem emisiile de carbon în industrie. Însă vă spun că ar trebui să reținem faptul că lumea nu constă doar din politicieni. Să nu uităm că există industrii foarte competitive uh, în alte părți ale lumii. Și trebuie să reflectăm la modul în care vom aborda problema asta. Nu aduc în discuție argumente științifice sau obiectivele, înțeleg argumente științifice, susțin obiectivele, însă și alte economii trebuie să facă la fel. Dacă asta se întâmplă, problema e rezolvată. Cartonaș albastru. Domnul Jaddo. Nu avem cartonașe albastre, dar uh, îmi imaginez cum s-ar putea desfășura discuția cu ele. Nu avem cartonașe verzi. Aș dori să spun colegului nostru Carins următoarele. Astăzi, tranziția energetică nu se întâmplă numai la Paris. Trebuie să citim rapoartele extraordinare de astăzi. Dacă citim analizele economice legate de costul diferitelor forme de energie, e bine, aș spune, geotermia, energia, uh, hidroenergia, biomasa, E bine, dacă citim toate rapoartele, costul de producție este echivalent astăzi uh, costului energiilor fosile și energie nucleară. Aceasta este realitatea economică. Nu este o fantasmă a ecologiștilor care își doresc să ucidă industria, ci este realitatea economică. Încă ceva. Uh, tot citim aceste rapoarte și înțelegem că pentru un miliard de euro investiți în diversele tipuri de energie, uh, obținem 1,5 uh, locuri de muncă în uh, energiile fosile, 2 și jumătate în energia nucleară. Dacă ne gândim la eolienele din Germania, 7 locuri de muncă. Deci asta este realitatea. Avem probleme în a explica lucrurile cetățenilor noștri. Acest lucru este adevărat. Dar aceasta este uh, situația de astăzi. Mulțumim, să președinte, domnul Federlein, cel de-al doilea cartonaș uh, albastru. Am uitat să spun ceva domnului Kelly. Se menționează dreptul de proprietate intelectuală, însă uh, n-ar trebui să punem gaz pe foc în legătură cu această problemă, căci se discută în alte foruri în această instituție. N-ar trebui să uh, creăm uh, un dezastru politic uh, aici și să ne axăm în raportul nostru pe ce avem de neaxat. Apoi, domnului Carins, pot să-i spun că în Suedia avem o taxă extrem de ridicată pe dioxid de carbon pe lângă sistemul european de schimb de emisii. Avem însă o industrie foarte competitivă, avem emisii reduse uh, și pot să vă spun că atunci când uh, primim facturi, facturile noastre sunt mult mai mici decât au fost cu ani și ani în urmă. Am putea obține uh, prețuri mai mici în Europa, probabil uh, um, și în țara dumneavoastră uh, se pot obține astfel de prețuri, dar o piață competitivă funcțională uh, este soluția. În acest moment, uh, ar trebui să ne asigurăm uh, că nu subminăm rolul de lider al Europei atunci când vorbim despre obținerea unui uh, acord internațional. Trebuie să ne asigurăm că vom obține o poziție puternică. Ce se întâmplă dacă nu obținem una? E bine, vom vedea atunci. Nu putem începe Uh, prima spune oricum nu ajungem la un uh, acord, așadar haideți să nu avem o poziție prea uh, fermă sau curajoasă. Dacă ne, ne subminăm propria poziție, ajungem nicăieri. Mulțumim, domnul președinte, timpul s-a terminat. You to say something? Cristian, chiar vrei să adaugi ceva? Că până acum discuția e foarte clară. Sunt întru totul de acord în privința faptului că piețele și prețurile sunt extrem de importante în acest domeniu. Mulțumesc! Stimați uh, șefi negociatori pentru conferința de la Paris, Domnul Runghe Metzgar, aveți cuvântul. Vă mulțumesc și mulțumesc că ați invitat comisia să vă adreseze câteva cuvinte. Din discuțiile de până acum, putem spune că suntem, că sprijinim întru totul avizul Comisiei ITRE. În ceea ce privește mm, competitivitatea mm, sectorului industrial european, în ceea ce privește găsirea unei soluții pentru scurgerile de carbon și mai ales atragerea celorlaltor țări, mai ales a celor mai uh, industrializate să se alăture acestui acord, acord care va, a cărui încheiere va lua ceva timp, chiar dacă se, dacă se ajunge la o decizie la Paris, ratificarea va lua vreme, toate acestea sunt chestiuni extrem de importante pentru Comisie. Cei 96 de negociatori șef vor trebui să se întoarce apoi în fața propriilor parlamente pentru a cere ratificarea textului de la Paris. Deci și după Paris vom mai putea discuta în privința implicațiilor pentru sectorul industrial. Suntem de acord inovarea tehnologică va fi um, încurajată și președintele Juncker, precum știți, vrea să uh, marșeze pe aceste avantaje în următorii zeci de ani pentru a asigura locurile de muncă și creșterea economică în Europa și pentru a ne asigura că rămânem un, uh, în plutonul frontaș al țărilor industrializate. Trebuie să sprijinim țările în curs de dezvoltare uh, care au nevoie de acest ajutor, pentru că nu este cazul tuturor. Le putem oferi ajutor tehnic din uh, experiența noastră de punere în aplicare a politicilor climatice, experiență mai veche de 10 ani deja. Uh, și aceasta nu doar în contextul acordului de la Paris, ci și uh, bilateral cu China trebuie să ne cu China și cu ceilalți parteneri uh, trebuie să ne asigurăm că succesele vor continua. E clar că ne-a luat ceva vreme să aducem uh, Statele Unite și China alături de noi pe această chestiune și trebuie să ne asigurăm în continuare uh, că acestea își păstrează angajamentul. Deocamdată acestea doresc un, um, o încheiere cu succes a conferinței de la Paris din această toamnă. Deocamdată atât pot spune. Vă mulțumesc. Vă mulțumim pentru prezență, care e foarte importantă. Mulțumim și pentru observațiile dumneavoastră. Sean Kelly, raportorul nostru. Doriți un minut sau mai mult? Nu știu, de obicei nu mă întind prea mult. Țin să mulțumesc uh, colegilor pentru observații. Cred că, în general vorbind, avem uh, temeiul unui raport bun aici, temelia unui raport bun, în ceea ce privește valorile de referință, subvențiile, eficiența energetică, în ceea ce privește inovarea, aceasta va deveni și mai atrăgătoare în anii viitori. Acum doi, două săptămâni am uh, aflat despre o nouă uzină formidabilă de uh, energie mare motrice. evident, trebuie să producem uh, hrană, dar uh, trebuie să ne asigurăm că hrana noastră nu este cultivată pe terenuri care fac obiectul despăduririlor sălbatice. Acordul este global, dar trebuie văzută care va fi tactica. Iar și să vedem dacă, indiferent de rezultatele de la Paris, ne menținem uh, obiectivele sau dacă, în funcție de rezultatele de la Paris, ne vom revizui obiectivele. Eu nu cred că putem lăsa regimuri nedemocratice să impună ritmul. Iar China, să nu uităm, este responsabilă cu emisia de cu 25% din uh, emisiile mondiale. Nu mai continui acum, vă mulțumesc tuturor și să vedem ce va ieși la Paris. Mulțumesc, dragi colegi. În ceea ce privește amendamentele, pe proiectul de aviz, termen 30 iunie la ora prânzului, ora 12. Deci peste două săptămâni aproape. Și apoi intrăm în următoarea parte a procedurii, vot în ITRE la începutul lunii septembrie. Dar nu uitați, amendamentele, termen de depunere, sfârșitul lunii iunie. Mulțumesc, ne revedem la orele 15 pentru 3 ore și jumătate de activitate. Mulțumesc tuturor!